lectură, domnul Marinio Epinto, în ceea ce privește Curtea de Justiție a Uniunii Europene, numărul judecătorilor din cadrul tribunalului, o, uh, domnului uh, Marinio Epinto. Vă rog să respectați timpul de intervenție. Mulțumesc, doamnă președinte. Curtea de Justiție a Uniunii Europene în 2011 a început o inițiativă legislativă pentru a schimba statutul astfel încât să numească încă 12 uh, judecători pentru tribunal și în 2014 acest lucru a fost susținut de Parlament într-o primă lectură. Însă Consiliul nu a num uh, numit niciunul din acești 12 judecători pentru că statele membre nu au ajuns la o concluzie în legătură cu modul în care se numesc acești judecători judecători. Fiecare stat membru a dorit să-și numească propriul judecător. Deci, 12 uh, judecători nu înseamnă numărul statelor membre, 28 de state membre. Deci, în 2014, Curtea a cerut 28 uh, de uh, judecători și abolirea Tribunalului Funcției Publice. Vă reamintesc că uh, tribunalul a avut, uh, Curtea de Justiție a avut 12 ani să uh, numească noi judecători și acum cere tribuna, abolirea tribunalului funcției publice. Nu au fost uh, nominalizați uh, judecătorii care să fie în număr de 28 E vorba de o propunere nouă. Nu e vorba de 12 judecători noi, ci de 28 de uh, judecători și de abolirea uh, Tribunalului uh, Funcției Publice care este prevăzută în tratatele de la Nisa și de la Lisabona. Comisia trebuie să fie consultată în legătură cu conținutul Uh, acestei propuneri. Ea a fost consultată în legătură cu numirea a 12 judecători și nu a 28 de judecători și nici în legătură cu abolirea tribunalului funcției publice. Tratatul prevede crearea de tribunale de instanțe specializate și nu abolirea acestora. Deci vă reamintesc că această uh, curte este uh, Uh, reglementată prin tratatele de la Lisabona și de la Nisa. Se pot crea noi uh, instanțe, cum ar fi uh, Curtea uh, pentru uh, mărci uh, și uh, pentru uh, licențe. Consiliul și Parlamentul ar trebui să fie informate în legătură cu impactul și cu costurile, însă nu a fost făcut niciun studiu de impact. În uh, raportul meu propun să ne întoarcem la poziția în prima lectură a uh, Parlamentului din aprilie 2000 14. Nu acceptăm o creștere a numărului judecătorilor de la 12 la 28 uh, pentru că cetățenii noștri nu ar înțelege acest lucru. Ar uh, fi un impact uh, economic uriaș pentru că Consiliul nu a putut să cadă de acord asupra numirii judecătorilor și asta într-o vreme de austeritate, de reduceri. Cred că uh, creșterea cheltuielilor uh, Curții uh, de Justiție ar fi un exemplu prost pentru cetățenii Europei. Consiliul rămâne însă pe poziții, nu acceptă acest lucru și vrea ca Parlamentul să accepte sau să respingă această propunere în numele contribuabilor pe care îi reprezintă. Uh, cer de asemenea și uh, respectarea uh, egalității de gen în reprezentarea judecătorilor. Nici acest lucru nu a fost respectat. Dacă Parlamentul ar accepta poziția Consiliului, asta ar însemna că egalitatea de gen ar fi numai vorbă în Uniunea Europeană, fără niciun fel de conținut și fără consecințe. Acest lucru nu ar permite susținerea dreptului fundamental care este o cheie a Uniunii Europene. Deci propun reîntoarcerea la uh, prima lectură. Doamna Crețu are cuvântul. Comisar de colegi, Mr. Raportor. Doamnă președinte, Comisia susține compromisul la care a ajuns eh, Consiliul și Parlamentul ca urmare a unor negocieri lungi. Asta ne permite să mergem înainte pe un dosar care fusese blocat eh, mult prea multă vreme până acum. Compromisul este bazat pe idei transmise din partea Curții Europene de Justiție. Tocmai de aceea, Comisia consideră această reformă fiind foarte importantă. Curtea, Tribunalul de Funcție Publică este foarte important pentru că uh, contribuie la accelerarea uh, desfășurării diferitelor uh, cazuri și la o mai bună gestionare a spețelor. Revizuirea judiciară însă nu este oportună decât și dacă este rapidă și dacă cazurile pot fi desfășurate cu viteza corespunzătoare. Clarificarea uh, acestei chestiuni juridice legate de numărul uh, judecătorilor este și în interesul Comisiei. Comisia este interesată și de promovarea echității și egalității de gen pe care Comisia o împărtășește fără rezerve. Vreau să vă reiterez încă o dată susținerea de plină a Comisiei și să vă spun că în momentul în care vor fi adoptate amendamentele Parlamentului și Consiliului, Comisia le va susține și le va pune în aplicare în tocmai. Mulțumesc. Începem intervențiile în numele grupurilor. Domnul Țiefca, două minute, PPE. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, doamnă președinte, doamnă comisar, o justiție funcțională reprezintă unul dintre pilonii cei mai importanți a unui stat democratic, iar Uniunea Europeană este o familie de state democratice și de aceea și justiția trebuie să funcționeze bine. Cu toții ar trebui să ne dorim acest lucru. Din acest motiv aș dori ca numele grupului PPE să afirm cu mare satisfacție că acest proces de negociere care a durat foarte mulți ani, iată, s-a încheiat cu un compromis. Am negociat compromisuri între Parlament și Consiliu, compromis care se bazează pe recunoașterea necesității sporirii numărului de judecători la Curtea de Justiție. Cu toții știu că e nevoie de mai mulți judecători pentru ca actul de justiție să funcționeze în mod corespunzător și pentru a nu se aplica sancțiuni pentru faptul că se lasă mult prea multe așteptate. Parlamentul European uh, -au reuș- a reușit să introducă două lucruri importante. Acum, după finalizarea reformei, vom avea încă o dată posibilitatea să vedem care au fost efectele asupra funcționării Curții de Justiție și dacă lucrurile funcționează atât de eficient precum ne dorim noi astăzi. Și în al doilea rând, există și o uh, rezoluție a Parlamentului Verona cu Consiliu, unde se vorbește de necesitatea uh, garantării egalității de gen. E doar uh, începutul drumului. Egalitatea de gen trebuie să fie garantată peste tot, nu doar într-o singură instituție. În orice caz, este o cale lungă pe care vom uh, păși împreună. În numele PP susține acest compromis cu Consiliul. un minut. Doamna Delvo, reprezentând uh, socialiștii și democrații, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Justiția este un principiu fundamental, un drept și o obligație într-o democrație. Justiția Uniunii Europene, justiția noastră este în dificultate. Ca reprezentanți ai cetățenilor avem datoria să o apărăm și să o protejăm, dându-i uh, punându-i la dispoziție cifrele de, uh, mijloacele de care are nevoie uh, sigur, nu putem nega necesitatea de a spori numărul de judecători. Uh, au fost uh, introduse cinci recursuri pentru nerespectarea uh, termenelor, iar sumele de care vorbim se ridică la 27 de milioane. Apoi e vorba și de egalitatea de gen nu trebuie să ratăm această șansă de a atinge un obiectiv care a fost uh, de atâtea ori pomenit în declarații simbolice. De aceea cer tuturor democraților să voteze pentru propunere, pentru compromis, pentru un plus de justiție și de egalitate. Acceptați un uh, cartonaș albastru de la domnul Pospisil, acolo sus? Doamna nu a spus dacă acceptă sau nu. Intervenție fără microfon. Vreau să întreb dacă problema uh, acumulării uh, spețelor nu ar putea fi uh, rezolvată cu angajarea mai multor asistenți. Noi în țara mea avem o bună experiență cu această practică. Doamna Delvo am ajuns la concluzia că prea mulți asistenți la un judecător uh, conduce la o deresponsabilizare a uh, judecătorilor. Are uh, cuvântul domnul Karim două minute pentru ECR. Doamnă președinte, vă mulțumesc. În peste 20 de ani de funcție publică, eu cred că uh, acest uh, proces politic uh, a fost poate cel mai ciudat la care am fost martor. Am încercat să colaborez cu colegi, inclusiv cu raportoarea, în la găsirea unor soluții la problemele care ne-au fost puse în față. Dar încă o dată, în locul unei reforme adevărate, am renunțat la această șansă și am sacrificat această șansă pe altarul uh, unei uh, decizii politice care nu duce nicăieri. Eu am fost ales pe o platformă politică prin care am, s-a solicitat reforma reală. Și iar se vine și în acest caz, ca și în alte cazuri, cu un compromis care face orice vreți dumneavoastră, dar nu să ofere o soluție la problemele care ne-au fost prezentate. Deci, ni se propune să cheltuim 20 de milioane de euro în plus, când de fapt noi am fost uh, votați ca să nu adăugăm nici măcar un euro la povara administrativă de pe umerii cetățenilor europeni. Tocmai de aceea am făcut un pas înainte, eu însă, și am uh, depus un amendament prin care refuz uh, poziția Consiliului mulți dintre colegi mi-au recunoscut în privat că uh, o să regretăm această decizie mulți ani de acum de înainte și de aceea fac apel la toți colegii să susțină amendamentul meu. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Canada, timp de 1 minut 30 pentru al de. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, proiectul de reformă pe care îl avem în fața noastră și care a fost uh, Uh, negociat uh, ne va permite să exercităm un control uh, al curții și să ofere un element indispensabil, justiția pe care o reclamă cetățenii. De la publicarea propunerii de reformă în 2012, numărul de cazuri la curte a Uh, crescut de 43%. Cinci recursuri au fost uh, uh, înaintate în instanță care costă 27 de milioane daune interese și asta din cauza lentorii procesului de justiție. Acest lucru ne permite să avem trei etape. La fiecare la capătul fiecarei etape se face o evaluare să vedem dacă mergem sau nu mai departe. De aceea nu am nicio temere uh, atunci când este vorba de uh, irosirea fondurilor. Cred că asta este o demagogie uh, funcția democratică este absolut indispensabilă pentru că Europa Uh, legislativul, executivul trebuie să meargă în întâmpinarea dorințelor uh, cetățenilor. Doamna Hautala pentru verzi. Un minut 30. Uh, Madam President, uh... Doamnă președinte, ne aflăm în a doua lectură pe această temă din 2011 Consiliul nu a putut și, conform estimărilor mele, nu o va face niciodată să-și schimbe solicitarea vis-a-vis -vis de cei 28 de judecători. Însă, în opinia mea, problema nu se referă la numărul de judecători, ci la asigurarea funcționării sistemului judiciar european care este mm, extrem de importantă pentru protecția cetățenilor europeni. Curtea de Justiție este instanța care protejează mm, statul de drept, transparența și egalitatea. Funcționarea acestei curse ar trebui să fie o prioritate pentru noi. În trialog, Parlamentul a reușit să obțină ceva istoric. Este prima dată când colegiuitorii UE includ o clauză care vizează paritatea de gen într-un regulament care guvernează o instituție UE. Această paritate de gen uh, este dusă la limita care o permit tratatele. Este uh, un pas înainte care reprezintă doar începutul unei evoluții spre mai multă paritate de gen. Curtea își asumă acest obiectiv uh, și noi va trebui să-i ținem responsabili. Doamnă Ferrara, un minut. Grazie, președinte. Bene. Mulțumesc, doamnă președinte. Haideți să spunem lucrurilor pe șleau. Reforma acestui uh, tribunal e un scandal, pentru că uh, ne aflăm în fața incapacitației Consiliului, uh, Averzilor, socialiștilor și popularilor de a trece de principiul uh, care a guvernat până acum, un stat, un judecător. Uh, Chiar dacă nu există un studiu real în ceea ce privește necesitatea dublării numărului de judecători, în varianta cea mai proastă suntem în fața unor uh, interese care uh, nu vor să-și piardă până la urmă scaunul. Uh, de aceea trebuie să se explice Europei de ce li se impun mai multe sacrificii economice, care au dus în Italia, de pildă, la înjumătățirea numărului de judecători și, în schimb, se dorește dublarea lor la Curtea Europeană de Justiție. Noi suntem împotriva acestei reforme pe care Parlamentul și Consiliul o adoptă cu graba uh, uzuală. Nu cred că nici măcar egalitatea de gen ar putea justifica această reformă scandaloasă. Mulțumesc. Ați vorbit într-un ritm mult prea rapid. Domnul Le Breton, uh, două minute în uh, numele ENF. Mulțumesc, doamnă președinte. Această reformă este un scandal. În primul rând pentru că este inutilă. Judecătorii pe care i-am audiat în uh, Comisia Jurii ne-au spus acest lucru, domnul Jagăr, care este președintele tribunalului. Deci vom vota o reformă care o să ne coste 20 de milioane de euro pe an pentru nimic. În al doilea rând, acest, uh, această reformă a încălcat procedura uh, parlamentară. Violet, uh, încălcarea uh, procedurii parlamentare, uh, încălcarea uh, drepturilor minime parlamentare. În 8 octombrie am asistat la un simulacru de democrație pentru că abia dacă am avut timpul să dezbatem. Apoi a trebuit să intru în forță în propria comisie care Uh, îmi interzicea intrarea. În al treilea rând, încălcarea tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, pentru că această reformă implică eliminarea tribunalului funcției publice uh, întrecere, bună ziua pentru respectul funcționarilor și angajaților Uniunii Europene, am spus că această reformă presupune eliminarea tribunalului funcției publice în total dispreț față de tratat, care permite crearea de uh, instanțe uh, și nu uh, eliminarea acestora. Cine vrea poate să consulte articolul 257. Uh, iată numai câteva exemple. Fondul acestei afaceri este că există 28 de posturi de judecători bine plătite care să fie împărțite. Iată de ce în Comisia Jurii am depus un amendament care interzicea parlamentelor europeni să devină judecători. Acest lucru ar fi uh, uh, reamintit uh, marea regulă a separației puterilor. Acest amendament a fost respins și o să ajung acum la o concluzie. Uh, ați uh, terminat timpul de intervenție. Are cuvântul doamna Comodini Cacia, un minut 30. Thank you, Madam President. Sis Mulțumesc, doamnă președinte. Sistemul justiției este important pentru noi toți și trebuie să investim și mai mult în sistemul judiciar european, pentru că europenii au nevoie de cea mai bună justiție cu putință, care este și eficace și eficientă. Cum poți să conferi uh, pe de o parte, cetățeanului dreptul de acces la justiție și apoi cetățeanul să aștepte ani în șir să îi se facă dreptate. Deci uh, cetățenii trebuie să primească uh, ceva care nu le înșală așteptările. Și Uh, trebuie ca cetățenii să beneficieze de un mecanism care le rezolvă dificultățile în timpul cel mai scurt cu putință, cu judecători calificați care uh, răspund exigențelor unui sistem judiciar modern. La asta ne așteptăm din partea instanțelor europene. Deci trebuie să investim mai mult în Curtea Europeană de Justiție și Asta pentru că există tot mai multe cazuri aduse în fața acestei instanțe, dar cu aceleași resurse și facilități nu mai poți face față. Deci, curtea eh, sigur că trebuie să fie vigilentă în eh, utilizarea eh, resurselor sale și trebuie să fie responsabilizată în acest sens pentru a ne asigura cu toții că justiția este administrată eficient măsurile propuse pentru creșterea uh, numărului de judecători ar trebui adoptate uh, pentru că se permite uh, acces mai bun la justiție pentru toți cetățenii europeni. Doamna Regner, mulțumesc, doamnă președinte. Doamna comisar, ce cât ne costă să nu avem un sistem judiciar funcțional? Curtea Europeană de Justiție are uh, în lucru spețe dintre cele mai complicate cu uh, daune interese foarte mari. De aceea avem nevoie de un sistem judiciar care reacționează rapid și care aduce uh, și promulgă sentințe de calitate. Parlamentul încearcă să salveze o situație disperată. Într-adevăr, avem nevoie de judecători, mai mulți, dar avem nevoie chiar de 28 de noi judecători. Tocmai de aceea dorim o verificare a situației prezente. În ce privește egalitatea de gen, Curtea Europeană de Justiție ar trebui să joace un rol de lider Eh, pentru că există multe alte eh, instituții care și-au asumat deja acest eh, rol și eu cred că Curtea Europeană de Justiție ar trebui să-și asume și acest rol. Mulțumesc! Doamna James, un minut 30. Chiar și raportorul își critică propunerea. Atunci, pentru a folosi o parodie, Houston, avem o problemă. Ei bine, dragi colegi, avem o problemă serioasă nici măcar uh, raportorul nu poate să-și vândă propunerea bine. Să avem în vedere uh, uh, comentariile sale care arată dispreț pentru banii contribuabililor. Sigur, luăm foarte în ușor creșterea cheltuielilor Uniunii Europene. Nici măcar nu s-a făcut o uh, analiza costurilor și beneficiilor sau uh, un studiu de impact. Comentariile uh, raportorului sunt robuste și trebuie urmate. Sigur, respingerea este singura cale de a acționa și cred că ar trebui să folosim această recomandare. Al minte, de ce naiba mai avem raportori?

numărul cazurilor aduse în atenția acestei uh, curți este din ce în ce mai mare și de aceea se și acumulează întârzieri foarte mari care afectează certitudinea juridică. Aș vrea să spun însă un lucru foarte clar. Uh, abordarea Consiliului este oarecum copilărească, chiar infantilă, aș zice, pentru că uh, nu se schimbă sistemul, dar se propune o schimbare a modelului. Noi trebuie să uh, facem mai mult dacă vrem să restabilim certitudinea juridică și de aceea Parlamentul trebuie să meargă dincolo de propunerea Consiliului. Ce vrem noi de fapt? Vrem uh, vrem o Curte Europeană de Justiție cu egalitate de gen, um, avem uh, o subreprezentare a femeilor care cu siguranță sunt bine calificate și ar putea face treabă bună acolo. La procedura uh, intervențiilor spontane, patru intervenții. Primul, domnul Pospișil, un minut. Nu? paní předsedající já jsem se přihlásil k tomuto bodu protože jsem pět let dělal. Mulțumesc, eh, doamnă președinte. Am fost eh, ministru al justiției în Republica Cehă, de aceea m-am scris la cuvânt aici. Ehm, m-a preocupat și pe mine eh, sarcina excesivă a, a activității instanțelor. Deci o dublare a volumului de lucru pentru judecători fără o Uh, fără o analiză temenică, un studiu de impact, uh, nu mi se pare justificată. De asemenea, dublarea numărului de judecători fără o justificare nu este oportună. În mod obiectiv s-ar putea îmbunătăți uh, situația dacă uh, s-ar crește numărul uh, de judecători cu maxim 10 uh, judecători. Eu cred că trebuie să fim cinstiți și să spunem alegătorilor noștri că o dublare a numărului de judecători uh, nu este justificată. Dacă nu putem uh, crește uh, numărul judecătorilor, trebuie să creștem numărul personalului uh, administrativ și al asistenților. Mulțumesc. N'avez pas de micro, monsieur. Intervenție fără microfon. Uniunea Europeană este o uniune a uh, dreptului și protecția uh, justiției uh, este sarcina Curții Europene de Justiție. O justiție lentă înseamnă negarea accesului la justiție acest Parlament nu poate să rămână indiferent având în vedere problemele cu care se confruntă Curtea de Justiție și pe care le-am tot discutat în ultimii patru ani. Sigur, trebuie să asigurăm eficiența uh, Curții de Justiție. Dacă este nevoie, trebuie să creștem numărul de judecători nu s-a putut face nimic până în prezent și nu cred că compromisul uh, pe care îl avem în fața noastră trebuie să fie privit ca inamicul perfecțiunii. Cred că clauza de revizuire poate să fie uh, votată. Domnul Marias, un minut. Mulțumesc. Este nevoie de menținerea legii. Comunitatea europeană a fost construită ca o, comunitate, ca o comunitate de drept, unde interpretarea dreptului se făcea de către justiție. Și alți cititori sau lectori în dreptul european predăm la universități studenților noștri și spunem că Curtea Europeană de Justiție joacă un rol foarte important în susținerea drepturilor cetățenilor. Eu susțin această propunere de majorare a numărului de judecători cu 28, deci câte unul pentru fiecare stat membru, pentru a întări legitimitatea curții în ochii cetățenilor care trebuie să fie reprezentați în egală măsură uh, în toate statele membre și pentru a permite o justiție eficientă. Domnul Polciac, un minut pentru a încheia. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc că pentru faptul că mi-ați acordat cuvântul. M-am străduit în repetate rânduri să ridic un cartonaș albastru. Încerc acum să-mi expun punctul de vedere. Este foarte dificil să apreciez funcționarea justiției după numărul de cazuri rezolvate. Nu știu dacă este criteriul cel mai oportun pentru o evaluare a sistemului judiciar, dar uh, reforma propusă și respectiv soluția de compromis la care au ajuns Parlamentul și Consiliul nu vor soluționa situația de față. Nu o vor putea soluționa judecătorii eh, Curții Europene de Justiție au demonstrat deja acest lucru. De aceea sunt sceptic în, privința votului. Da? Nu pui să pot eh, susține reforma în forma propusă. Da? Nici judecătorii de la Curtea Europeană de Justiție nu se vor bucura de altfel. Mulțumesc, doamna comisar Crețu. Mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Uh, spun, uh, sper că Comisia Europeană va susține un compromis între Parlamentul European și Consiliu în legătură cu uh, numărul de judecători de la tribunal și cred că capacitatea curții de a clarifica chestiunile uh, judiciare este crucială. Este legat și de dezbaterea anterioară pe care am avut-o în legătură cu reforma sistemului electoral. E vorba aici de încrederea populației, a cetățenilor în instituțiile europene. Oricum, este inutil să mai spunem faptul că uh, Comisia uh, salută Uh, egalitatea uh, de gen, care este uh, o valoare importantă în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc și cred că înainte de miezul nopții este vremea să încheiem această sesiune. Mulțumesc că ați rămas în sală. Domnul Marinio Pinto, două minute. Domnule președinte, domnule comisar, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Nu e nevoie de 28 de judecători în plus pentru a rezolva problemele Curții de Justiție. Acești 28 de judecători sunt doar rezultatul incapacității Consiliului de a nominaliza un număr de 12 judecători necesari pentru a soluționa problemele Curții de Justiție din aprilie 2012 până în octombrie 2014 s-a trecut de la 12 judecători la 28, dar asta este o ofensă adusă inteligenței deputaților și a, intereselor cetățenilor Uniunii Europene europene. Numele dreptății și a adevărului spun că aceste tergiversări existente nu se datorează lipsei de judecători, ci lipsei de funcționari. Doamnă comisar, există procese care de peste un an așteaptă să fie traduse, mai mult de un an pentru traducere. În 2014 au fost desemnați încă alți 10 um, referenți care au permis să uh, o oarecare accelerare. Dar noi ce trebuie să facem? Să cedăm dictatului Consiliului pentru că acesta nu este în stare să desemneze un număr de judecători diferit de numărul de state membre. De aceea se dorește ca fiecare stat membru să aibă câte unul în plus. Este o ofensă la adresa cetățenilor Uniunii Europene și a contribuabilului și a funcției, până la urmă, acestui Parlament, care își dorește să protejeze interesele reale ale contribuabilului european. Și aceste resurse nu sunt necesare. 27 de milioane de euro trebuie să demonstrăm și Curtea Drepturilor Omului ne cere mai mult de 50. Proces durează mai mult de 3 ani. Și apoi, doamnă comisar, adoptarea acestei reforme ar face ca în fiecare an să se cheltuie un plus de 20 de milioane de euro. Deci, am plăti în fiecare an aceeași sumă pe care ar trebui să o plătim acum o singură dată. Acest lucru nu se poate întâmpla în numele Uniunii Europene Democratice care respectă